Domnule președinte, dragi colegi, erkläre ich die am Donnerstag, 5. Februar 2. Dragi colegi și colegi, cu aceasta uh, declar ședința suspendată data trecută uh, ca